Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst darf ich die Stimate colegi, stimați colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. Astăzi, pe ordinea de zi, avem descărcarea de gestiune pentru comisie și am plăcerea să vă urez bun venit în această sală de ședință plăcută și înainte să dau Uh, cuvântul raportorului. Aș dori să urmăr, urez bun venit, uh, doamne comisar Gugan Quinn. Bun venit în Comisia de Control Bugetar și faptul că este din nou invitată aici arată cât de importantă este cercetarea pentru politicile Uniunii Europene. Mulțumesc că stați la dispoziția noastră pentru întrebări. Trecem Acum la chestiunile formale, adoptarea ordinii de zi. Nu există obiecții sau cereri de modificare, de aceea plec de la premiza că se adoptă ca atare. Vreau de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că ședința este una publică, se transmite pe internet și vor fi și există interpretare pentru membrii comisiei. Trec acum la punctul al treilea de pe ordinea noastră de zi de astăzi și am să dau acum în deschidere cuvântul raportorului Marcus Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Bine, am început cu 13 minute întârziere. Nu a fost vina noastră, dar poate că ar trebui să impunem și noi o oarecare disciplină de ședință dacă vrem să fim credibili atunci când facem descărcarea. Bun venit, doamnă comisar Quinn, domnule Balco, din partea Curții de Conti, Conturi, dragi colegi. Rata de eroare existentă în momentul de față în domeniul cercetării și a domeniilor politice aferente este de 3,9% pentru 2012 și asta în baza noii metode de calcul a curții care nu mai ține cont și de avansuri rezultă un procentaj de 2,1%. Deci, pe ansamblu, acest domeniu de politică se află undeva la pragul sub care rata de eroare devine nesemnificativă. Curtea de conturi laudă calitatea rapoartelor de activitate a Direcției Generale pentru uh, cercetare. Și, într-adevăr, dacă citim aceste rapoarte, nu se folosește un limbaj foarte tehnic, deci, din prisma acestui fapt pot fi un exemplu pentru alte direcții generale. Domeniul cercetării uh, este administrat în uh, gestiune centralizată, deci uh, este în portofoliul Comisiei. Se ocupă de acest lucru deja de 10 ani, dar totuși de ani de zile această rată de eroare se cifrează cam la același nivel și este până la urmă vorba de decontarea costurilor neeligibile a beneficiarilor și până la urmă acesta este principalul punct și comisia ca răspuns a organizat o serie de uh, seminarii. De aceea aș dori să vă întreb astăzi încă o dată dacă nu ar trebui să încercăm să intervenim pe alocuri, poate cu mai multă hotărâre. Aveți un fel de listă de beneficiari care domenii, țări uh, care rezultă tot mereu cu aceleași tipuri de erori? Poate că ar trebui la un moment dat definite și anumite criterii de eliminare care să nu mai permită ca aceștia să fie să beneficieze de fonduri. Apoi s-a operat și o simplificare din partea Comisiei prin folosirea unor sume forfetare și niște controle ex ante și ex post. Și în acest context aș dori să vă întreb dacă există deja un raport în ceea ce privește impactul acestor măsuri simplificate pentru 2012. Există deja, dar eu mă gândesc că ar fi trebuit uh, să existe, de fapt, pentru că acest lucru ar trebui să constituie baza pentru descărcarea de gestiune și de aceea ne-am bucura dacă am dispune deja în următoarele zile de o comunicare sau altă publicație a Comisiei pe această temă. Și e adevărat că prin uh, folosirea acestor măsuri de simplificare, Comisia se așteaptă la o creștere a ratei de eroare? Și în acest context, care credeți că ar fi cauzele unei astfel de creșteri? Și încă o întrebare. Sunt afectate mai multe uh, departamente din cadrul Direcției Generale, care de data aceasta sunt uh, mai greu de administrat și aș dori să o întreb pe doamna comisar cum anume și imaginează în mod concret coordonarea între aceste uh, direcții astfel încât să nu apară pierderi. Și o ultimă întrebare uh, se referă la proiectul ITER, repartizarea competențelor <clears throat> pentru acest proiect ITER. Cine este responsabil pe fond dintre comisari pentru acest proiect ITER? Iată, nu foarte multe întrebări. Am avut în fața noastră și comisari uh, care au trebuit să dea răspuns la mult mai multe, de aceea uh, așteptăm cu foarte mare interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule raportor. Prin această intervenție succintă am reușit să mai economisim din întârzierea cu care începusem reuniunea. Și acum am să dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnului Balco. Mulțumesc, domnule Toerer, stimate președinte a Comisiei pentru Control Bugetar, stimate domnule Piper, stimați deputați, stimată doamnă comisar Quinn, doamnelor și domnilor. Cu circa două săptămâni în urmă am avut plăcerea să vă prezint raportul special numărul 2 pe 2013 în ceea ce privește implementarea programului de cercetare, programului cadru 7 uh, de cercetare. Astăzi mă voi referi în principal la programul cadru 7 uh, în contextul prezentării capitolului 8 al raportului Curții în ceea ce privește anul financiar 2012 cu privire la cheltuielile de cercetare. Programele de cercetare constituie majoritatea cheltuielilor operaționale din acest capitol și anume este vorba de 68%. Ca și în anii principi precedenți, principalul risc de nereguli Uh, se referă la includerea de către beneficiari a unor cheltuieli uh, neeligibile sau uh, um, greșite care nu pot fi neapărat detectate prin sistemele de management și control ale statelor membre. Complexitatea regulilor pentru <clears throat> calculul costurilor eligibile reprezintă un motiv pentru aceste erori. Prin urmare, uh, introducerea deciziei Comisiei din ianuarie cu privire la trei măsuri pentru simplificarea regulilor aplicabile programului de cercetare 12 au contribuit la reducerea poverii administrative pentru beneficiar care, printre altele, au confirmat uh, curții că au avut o reacție pozitivă vis-a-vis -vis de introducerea acestor modificări însă regulile de eligibilitate pentru FP7 rămân complexe și o simplificare mai amplă va interveni doar prin programul Orizont 2020 pe care dumneavoastră acest Parlament l-a aprobat acum două săptămâni, iar uh, și care în această marți a fost adoptată și la nivelul Consiliului. Curtea de Conturi a susținut în avizul său 6 pe 2012 cu privire la propunerea privind regulile la Orizont 2012 cu privire la participare. A, a susținut așadar aceste noi reguli de participare. Care sunt uh, măsurile implementate în 2012 în domeniul cercetării? În ceea ce privește regularitatea tranzacțiilor pentru cercetare, prin mostra testată de curte s-a constatat că 49% din eșantion a fost afectat de erori și curtea a estimat astfel o rată de eroare de 3,9%, care este mai mult de 3% din 2011, dar trebuie interpretată în lumina uh, evoluțiilor care au avut loc și care au fost deja explicate în această <clears throat> comisie de doamna Caliu Light și, și săptămâna trecută de colegul meu, David Boston, atunci când s-au prezentat capitolele pe uh, extindere. În ceea ce privește metodologia actualizată, uh, Rata de eroare estimată de curte pentru capitolul 8 se referă la decontarea avansurilor care reprezentau 68% din eșantioanele auditate. Deci, fără aceste eh, avansuri se calculează o rată de eroare 2,1, așa cum a menționat și domnul raportor. Surse de eroare pentru acest capitol sunt includerea costurilor neeligibile în declarațiile de costuri pe cercetare și utilizarea de metodologii incorrecte de beneficiari pentru calculul costurilor de personal și a costurilor indirecte. În al treilea rând, Comisia a redus în mod semnificativ facultativă uh, acordarea de plăți pe cercetare, dar în 2012 Curtea a găsit două cazuri în care coordonatorii de proiecte s-au uh, confruntat cu amânări foarte lungi pentru plata către alți proiecte parteneri de proiect. Date fiind consecințele unor astfel de amânări, în special în ceea ce privește IMM-urile, Curtea face o nouă recomandare specifică pe această chestiune. Curtea consideră că sistemele de management control sunt parțial eficiente, la fel și controlele uh, documentare pentru că au fost uh, momente în care astfel de controle nu au detectat erori în declarațiile prezentate de beneficiari. Auditarea de către auditori independenți s-a constatat că este de asemenea doar parțial eficace. În timp ce curtea admite că acest mecanism duce la reducerea ratei de eroare pentru programele de cercetare, totuși uh, continuă să detecteze în continuare erori în declarațiile de costuri ale beneficiarilor. Este vorba de 9 din 29 de astfel de declarații de costuri. Au, strategia Comisiei de controle ex post reprezintă o bază sistemelor sale de control. Însă, datorită naturii sale multianuale, această strategie nu duce la reducerea ratei de eroare în cadrul unui an financiar, ci poate da asigurări doar în ceea ce privește uh, mai mulți ani la rând. În acest context, Curtea a revizuit și strategia ex post de examinare și a constatat că auditurile pe FP7 nu au reușit să îndeplinească obiectivele. Curtea consideră uh, uh, satisfăcătoare ajustările făcute la uh, proiectele încheiate pe FP6 dar mai sunt o serie întreagă de corecții pentru FP6 de făcut și se referă la peste 1300 de situații, așa cum avem în momentul de față informația de la uh, comisie și 800 se referă la auditul încheiat în 2011. Curtea și aici face o nouă recomandare. În al cincilea rând, raportul anual de activitate a Directorului General pentru Cercetare, Educație și uh, cultură a Agenției Executive de Resort a, a arătat că există o o bună transparență și reprezintă un exemplu de bune practici. Curtea recomandă, vine cu, și cu noi recomandări față de anul trecut și anume în ceea ce privește intensificarea eforturilor de a aborda rata de eroare și în ceea ce privește plățile interimare și de a aborda și chestiunea costurilor eligibile. Dar există și recomandări noi în sensul responsabilizării managerilor de proiect în ceea ce privește distribuirea banilor către proiecte și controle ex post și de asemenea uh, uh, reducerea ratei de eroare pentru cazurile de extrapolare. Așteptăm și sperăm că răspunsurile Comisiei la aceste recomandări vor fi pozitive. Aș dori să mulțumesc doamne Guggen Queen și colegilor săi din partea Comisiei pentru uh, cooperarea constructivă cu curtea și de asemenea aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru colaborare. Mulțumesc domnule Balco, membru al Curții de Conturi, pentru explicațiile dumneavoastră pe marginea uh, raportului de activitate anual. Și acum, doamnă Gugan Quinn, vă rog să vă prezentați punctul de vedere. And, um, Mr. Pieper. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Piper, stimați vicepreședinți, domnule Balco, stimați colegi. Mă bucur să fi venit din nou la dumneavoastră ca să vă pot răspunde la întrebări în cadrul procedurii de descărcare pentru anul 2012 pentru comisie. Avem raportul anual al Curții de Conturi și acum este momentul să discutăm cu toții pe politicile legate de cercetare. Aș vrea să încep cu câteva câteva chestiuni informative. Mă bucur că Consiliul a urmat în fine drumul Parlamentului European adoptând pachetul legislativ pentru orizontul 2020. După cum știți cu toții, cercetarea și inovarea sunt uh, precondiții esențiale pentru creștere, pentru competitivitate și locuri de muncă și pentru a putea face față provocărilor de societate cu care se va confrunta Europa. De aceea, Orizontul 2020 subliniază în primul rând importanța proiectelor de cercetare în ceea ce privește rezultate concrete în cercetare și inovare, dar și impactul lor asupra uh, dezvoltărilor sociale, economice și demografice. De asemenea, cred că este foarte important ca prin uh, evaluarea finanțelor Uniunii să se poată uh, îmbunătăți uh, situația în acest domeniu. Evaluarea impactului înseamnă în același timp și să le dăm condițiile cele mai bune cercetătorilor și eliberarea lor de um, sarcini administrative suplimentare. Ceea ce mă duce la a doua caracteristică a orizontului 2020, care de fapt este foarte aproape de Parlament și de Comisia dumneavoastră cont, și de mine în același, timp, în același timp, deși anume simplificarea pentru beneficiari. Acesta este cel mai important punct uh, pentru politica de cercetare și de aceea aș vrea să vorbesc despre raportul Curții de Conturi. Rata de eroare pentru uh, acest capitol este de 3,9%, care este mai ridicată decât anul trecut, dar, după cum a spus și Curtea de Conturi și raportorul la aliniatul 8-13 al acestui raport, aceasta va face parte, face, este datorită și metodologiei noi a curților. A curții. În ceea ce privește Apoi, cercetarea, se poate spune că cheltuielile de cercetare au fost îmbunătățite uh, conform rezultatelor. Rata de eroare în acest domeniu este cam de 5%, care se va reduce la, de la 3,5% uh, poate până la 4% după ce s-au făcut corecturile necesare. O sursă de eroare rămân în toate categoriile de costuri și în toate categoriile de beneficiari, Uh, prezente, deși rezultatele arată că IMM-urile și noi participanți în programul cadru sunt uh, însă în pericol mai mare de eroare. În ceea ce privește limitarea acestor uh, erori de către comisie, ce putem face noi? În primul rând, fiind dat că terminăm în curând programul cadru de cercetare 7, e nevoie de schimbări suplimentare, dar nu în cadrul programului FP7. Totuși ne-am concentrat pe o îmbunătățire permanentă a proceselor acestora, chiar și a controlelor ex-ante, pentru a reduce erorile și pentru a reduce timpul necesar pentru a negocia și a semna contracte, dar și timpul care este necesar pentru a plăti participanții. Aceasta este deja în curs. Am făcut eforturi continue de asemenea pentru a avea o ajutor mai uh, bine țintit către beneficiari și pentru auditorii independenți în ceea ce privește erorile cele mai frecvente. Personalul de la Digi Research și Innovation au uh, făcut 24 de prezentări în total în statele membre și în țările asociate în anul acesta, aducând așadar numărul total uh, al uh, campanii, al evenimentelor în campanie de 3100 de oameni, la 3100 de oameni. Acesta este într-adevăr un rezultat bun și în același timp atacă și îngrijorările curții în ceea ce privește calitatea certificatelor de audit. Încercăm să ne îmbunătățim și programul de controle ex post și să facem de fiecare dată dată recuperări de fonduri de fiecare dată când se descoperă fonduri nefolosite, fie de către personalul comisiei, fie de către Curtea de Conturi și aceasta va limita marja de eroare de asemenea. Cu aceste măsuri acum nu pare deloc ca oportun să mai reducem alte, să mai adăugăm alte măsuri în domeniul sarcinilor administrative pentru cercetători, cerând mai multe informații sau mai, multe, mai mulți pași din partea lor în ceea ce privește plățile. Însă sunt, uh, mă angajez pentru a îmbunătăți acest sistem cât cât se poate de des pentru ca rata de eroare să rămână cât mai joasă. Dacă ne uităm la viitor, Comisia a făcut, uh, s-a angajat de asemenea pentru reducerea uh, marjei de eroare și pentru orizontul 2020. O rată mm, generală la care să se aplice este un lucru, un exemplu foarte bun. S-a identificat de obicei erori foarte mari în uh, declarația costurilor indirecte, ceea ce nu se va mai întâmpla în orizontul 2020. Alte simplificări uh, includ, de exemplu, o uh, rată unică pentru ajutoare, dar și reguli mai clare pentru costurile de personal, mai mare flexibilitate în subcontractare și așa mai departe. Aceste măsuri au fost salutate de către Curtea de Conturi în avizul său 6 din 2012, pe baza propunerii Comisiei despre regulile de participare și transmitere a informației în orizontul 2020. Deși încercăm să evităm o sursă mare de erori prin costurile indirecte, rămâne în continuare un risc de eroare care nu poate fi evitat total. În final, trebuie spus că re- rambursarea costurilor reale care au fost uh, înaintate de către participanți vor rămâne regula principală pentru împrumuturi. Această schemă de finanțare oferă un echilibru bun între ceea ce este necesar pentru participanți și transparență. Cu această schemă de finanțare este totuși în continuare un risc de eroare care nu se poate elimina, cum a spus și Curtea de Conturi. În, în al doilea rând, în raportul său de activitate pentru 2012, directorul general pentru cercetare și inovare a afirmat că rata de eroare pentru IMM-uri, de obicei, este dublă decât cea a mediei și rata de eroare pentru noi participanți este cam de trei ori mai mare decât cea a mediei. Însă nimeni dintre noi, bineînțeles, nu dorește ca IMM-urile și um, cei noi participanți să rămână în afara programului numai pentru a putea controla rata de eroare. Suntem uh, cu toții de acord că și Consiliul și Parlamentul și Comisia că e nevoie să participe mai multe IMM-uri pentru a uh, spori nivelul de inovare în Uniunea Europeană și, uh, de asemenea, și participarea noilor actori este importantă pentru a diversifica acest panel. Aceasta, bineînțeles, aduce cu sine un risc de eroare suplimentar, dar este un risc care merită luat cercetarea are mai multe fațete și este foarte complexă, dar este esențială pentru ca să creăm creștere și locuri de muncă în Europa și un nivel anume de risc trebuie să fie acceptat dacă vrem cu adevărat să ne atingem aceste obiective. Provocarea de a atinge o rată de eroare acceptabilă în timp, în același timp menținând un o politică de cercetare foarte atractivă la nivel internațional și competitivă este un lucru foarte dificil, dar sunt convinsă că Orizontul 2020 va aduce cu sine o schimbare foarte importantă pentru o cercetare mai eficientă și inovare mai eficientă la nivel european. Propunerile ne vor ajuta de asemenea să, să avem, să obținem cea mai bună valoare pentru fondurile estimate și fondurile implicate, pentru că credem că fiecare cercetător merită să își valorifice investiția cât mai bine. Vreau să vă asigur în final încă o dată de a Uh, angajamentul meu pentru un management financiar sănătos și o gestiune financiară sănătoasă. Sunt pentru mai multă inovare, mai multă cercetare și pentru un, o politică de cercetare și inovare cât se poate de accesibilă pentru investiții în locuri de muncă și creștere. Sunt convinsă că vom putea găsi echilibrul corect între aceste două echilibre, între aceste două obiective și că ambele obiective vor putea fi atinse în cei mulți ani pe care îi conține fp 7 și uh, Orizontul 2020. Sunt conștientă că raportorul domnul Piper a cerut mai multe clarificări pe care voi încerca să le Uh, să le exemplific, dar a fost foarte important pentru mine să vă transmit aceste informații acum, informativ la început, pentru ca să pot după aceea să răspund și la întrebările deputaților și la întrebările domnului Piper. Mulțumesc foarte mult. Dacă acceptați acest lucru, da, mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc doamnei Gegen Quinn pentru declarația și uh, discursul dumneaei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că susțineți abordarea bazată pe performanță, care va fi abordarea principală pe care ne vom baza în acest raport. Eu sunt raportor de asemenea pe pe acest subiect și ne bucurăm de cooperarea cu dumneavoastră pe acest subiect. Dragi colegi, acum aș dori să deschidem dezbaterea pe marginea acestui subiect și aș vrea să știu cui pot să-i dau cuvântul mai întâi. Doresc colegii să ia cuvântul. Cine dorește? Doamna Prostvata. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb în legătură cu tranzacțiile care au un, uh, aduc cu sine un risc foarte ridicat. Vreau să știu dacă puteți defini care sunt uh, tipurile de tranzacții care aduc cu sine un risc mai mare. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc. Ian Mulder ale cuvântul. Thank you. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că pentru cei de la comisie este o consolare pentru că faptul că este o, avem aici o marjă de eroare destul de joasă față de alte capitole și uh, mi se pare foarte bine că um, într-un program atât de complicat, întotdeauna trebuie să, când e vorba și de contracte individuale, trebuie să acceptăm acest lucru. Întrebarea mea către Curtea de Conturi, dar și către Comisie, este următoarea. S-au făcut corecturi financiare. Dacă vorbim de rata de eroare, aceasta include corecturile financiare sau nu? Și dacă da, de ce se merge pe metoda care se aplică acum? A doua întrebare a mea este dacă este realist să asumăm să asigurăm o rată de 2%, o marjă de eroare de 2%. De multe ori, în mulți ani, s-a spus de ce nu s-a putut atinge această rată și ce s-a făcut și ce trebuie făcut ca să fie obținută, dar aceasta nu s-a întâmplat concret. Vreau să știu dacă există vreun, vreo speranță că ne vom atinge cândva acest obiectiv sau poate puteți să ne spuneți până la urmă din partea curții sau a comisiei că acest 2% nu este realist și că trebuie să găsim altă cifră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ines Ayala Sender are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, reprezentanților Curții de Conturi, dar și doamnei comisar Gegen Quinn, în uh, acest domeniu care este atât de important pentru noi, este bine să primim aceste clarificări, pentru că vrem să știm uh, încotro să ne uităm în viitor și care sunt prioritățile. Pe viitor, Uniunea Europeană, mai ales întreprinderile europene, vor să fie competitive pe plan internațional. Am o întrebare, în primul rând, către reprezentantul Curții de Conturi. Acest uh, domeniu al raportului 2012, deci al descărcării, de fapt, vorbește de o rată de eroare de 49%, care este o rată similară ca în PAC. Și vreau să știu dacă noua metodologie care, se va, care s-a aplicat acum pentru calcularea ratei de eroare, deci de 3,9%, care este mai mare decât o rată de la PAC de eroare, vreau să știu dacă metodologia s-a schimbat și vreau să știu dacă s-au calculat avansurile în această rată sau nu. Acești 49 de procente, aceste procente au de-a face și ele cu noua metodologie sau nu? Deci care este de fapt real rata de eroare? Am înțeles argumentația dumneavoastră, dar aș fi vrut să știu dacă această cifră este de încredere sau dacă avem o problemă cu metodologia aici. Și, doamnă comisar, am o întrebare și către dumneavoastră. În presa din Spania a fost vorba despre procente ale beneficiarilor pro țară pentru 2012. Puteți să ne dați și dumneavoastră o cifră care să corespundă acestei proporții și nu numai la costurile neeligibile, ci și în cadrul uh, inovării, de exemplu, al celorlaltor domenii care sunt domeniile, după părerea dumneavoastră, care sunt uh, expuse riscului și unde trebuie să corectăm ceva? În sud și în nord există întârzieri foarte mari și la plățile diferitelor uh, agenții de exemplu, către beneficiare. Aceasta are diferite explicații, dar plățile către IMM-uri sunt de asemenea și ele făcute cu întârziere. Vreau să știu dacă orizontul 2020 ne va ajuta să mai ameliorăm întârzierile de plăți către IMM-uri. Și apoi vreau să spun că încercăm să îmbunătățim ceva pe peste tot, dar Beneficiarii se plâng de o lipsă de flexibilitate, de obicei, într-un domeniu atât de complex, mai ales atunci când este vorba de uh, adaptarea la noile schimb, la schimbări, uh, la noi proceduri care, de exemplu, sunt excluse de la perioada de programare. Tot timpul se plânge lumea de flexibilitate prea puțină. Vreau să știu dacă s-a îmbunătățit ceva și vreau să știu care sunt îmbunătățirile pe care le prevede Comisia. Oricum, îi mulțumesc foarte mult, doamnei comisar. Îmbunătățirile în sistem și raportul anual de activitate sunt instrumentele cele mai bune pe care le avem și este cea mai bună variantă în orice caz pe care am primit-o până acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Refer și eu la, ce, la frecvența de 49% de erori în numărul de tranzacții. Uh, Uh, care uh, au fost examinate de către Curtea de Conturi. Când luați, de exemplu, un eșantion și spuneți că 50% din tranzacții sunt problematice, aceasta sigur că creează o impresie foarte negativă despre felul în care s-a gestionat proiectul respectiv. Eu mă întreb dacă doamna comisar ar putea să ne explice cum va gestiona orizontul 2020 aceste probleme dacă și cum se va diminua frecvența ratei erorilor în tranzacțiile efectuate. Pentru că dacă vorbim de simplificarea regulilor, sigur, sună cunoscut acest discurs de vreo 10 ani îl auzim, dar pare să fie mai greu să se facă aceste simplificări care au fost deja implementate sau se pare că nu au fost suficiente. Aș fi vrut de aceea să vă rog să-mi dați o explicație clară despre cum va gestiona această problemă Orizontul 2020. Și, în legătură cu această problemă, aș vrea să mă refer și la um, problema IMM-urilor. După cum văd eu, rata erorilor pe care o avem uh, până acum, care se dublă față de celelalte politici, Întrebarea este de ce este această problemă? E o problemă care vine de la IMM-uri sau e o problemă care vine de la comisie și la reglementările pe care le uh, are comisia? Deci, dacă ascultăm comisia, spune că va simplifica regulile, dar știți că IMM-urile au nevoie de o atenție deosebită, pentru că ei sunt cei reprezentanții IMM-urilor care aduc cu adevărat creșterea în economia Europei. Deci care sunt măsurile specifice care pot fi luate pentru aceste IMM-uri? Mulțumesc! Eu, vielen Dank. Äh, Mulțumesc foarte mult, doamna Andreasen. Aș vrea și eu să vă pun o întrebare care continuă, de fapt, ideea pe care a prezentat-o doamna Andreasen înainte. Doamna comisar, Ați uh, spus că simplificările pe care le-ați prevăzut în uh, orizontul 2020 sunt, după părerea dumneavoastră, cele care vor duce la o reducere a marjei de eroare. Dacă însă purtăm discuții cu cei care aplică, mai ales pentru fonduri pentru IMM-uri, de exemplu, în cadrul FP7, tot timpul se aduce următoarea plângere și anume că prevederile sunt prea complicate. De fapt, într-un eveniment la care am, am, am participat s-a spus că prevederile nu sunt, de exemplu, prezente în toate limbile și se plângeau reprezentanții IMM-urilor că anumite reguli se schimbă și pe parcurs. Întrebarea pe care vreau eu să vă pun este dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre aceste reproșuri care se aduc, dacă sunt cunoscute pentru dumneavoastră aceste neajunsuri și care sunt pașii pe care vreți să-i faceți pentru ca să le rezolvați, pentru ca să puteți și să garantați o interpretare credibilă și stabilă a tuturor prevederilor de către toată lumea. Întrebarea este deci dacă Comisia pentru perioada 2014-2020 va întocmi un manual, de exemplu, pentru aplicanți care să se poate descărca electronic, de exemplu, în care să existe o definiție obligatorie a tuturor ter- termenilor juridici care să fie necesare uh, pentru beneficiarilor pe care îi folosesc beneficiarii. Vă mulțumesc! Pot să rog raportorul atunci să ne spună dacă mai are întrebări? Da, mulțumesc. Colegii au menționat toate lacunele care erau exprimate de, și de către alții. Există o linie roșie care se identifică foarte clar în legătură cu conflictul între Curtea de Conturi și Comisie, în legătură cu corecturile generale, cu așa numitele rate unice sau uh, cele care au influență sau nu pe marja de eroare. Aș vrea să nu vreau să iau parte nimănui, dar vreau să știu ce părere are Comisia și Curtea de Conturi despre aceste rate forfetare. Mulțumesc. Fildank. Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul din partea Comisiei? Ba da, dorește cineva? Doamna Iala Sender. Sí, gracias. Justo en, en relación a lo que decía el... Mulțumesc, domnule președinte Vreau să completez și eu ce a spus domnul Piper cu privire la aceste rate unice, rate forfetare. Este foarte important să stabilim măsura în care se poate aplica mecanismul expost. Se pare că până acum a fost greu de gestionat și de fapt și mecanismul uh, ex-ante este vizat. S-ar putea ca uneori aceste rate unice să fie, să simplifice lucrurile, să îmbunătățească modul în care văd IMM-urile sistemul, dar s-ar putea să aducă cu ele un risc de posibile greșeli în viitor. Eu mă declar pentru îmbunătățirea sistemului în acest mod, dar mă întreb cum se vor putea identifica riscuri pe termen scurt pe măsură ce ne îndreptăm către noul orizont 2020. Mulțumesc. Acum am să rog pe doamna comisar să răspundă la aceste întrebări în măsura în care este posibil. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, foarte multe întrebări au apărut, dar au o linie comună. Se pare că toată lumea are aceeași preocupări ca și noi, de altfel. O să le mm, răspund într-o ordine aleatorie. Una, întreba, una dintre întrebări se referea la um, motivul pentru care nu avem noi un manual, un ghid pe care să-l punem la dispoziția părților implicate. Uh, avem totuși un manual privind linie directoare financiare pe uh, portalul participativ al Orizontului 2020 și pot să vă spun acest lucru. Cred că acesta va deveni mai uh, prietenos cu utilizatorii în viitor. Oamenii vor putea să vadă um, foarte clar cum să parcurgă par portalul mai mult decât până acum, lucru important, însă acest manual, dacă vreți să-l numiți așa, va fi acolo pentru uh, liniile directoare financiare. Apoi am fost întrebată um, despre ce facem cu recidiviștii, dacă am înțeles bine. Am identificat greșelile sistematice, am folosit uh, extrapolarea și recuperarea și mai ales când e vorba de organizații de dimensiuni mari, cred că acest lucru va avea um, efecte pozitive în viitor și ne va permite să ne bazăm pe auditul pe bază de risc. De asemenea, am uh, lichidat uh, um, am făcut despăgubiri lichidate, am avut o recuperare de cam 6 milioane de euro. Cât despre coordonare, mai mulți eurodeputați m-au întrebat de ce sunt uh, norme diferite în um, programul 47, de ce există interpretări diferite și ce vom face în orizontul 2020 să evităm astfel de situații. Uh, foarte important, e o întrebare care a apărut și anul trecut când am fost uh, prezent aici pentru descărcarea de gestiune. Deci foarte important, în orizontul 2020 vom avea un centru de sprijin comun. Acesta va fi gestionat de către DG Cercetare și Inovație și va reprezenta un centru comun pentru um, procesele de afaceri, pentru chestiuni juridice, pentru chestiuni de informatică și pentru audit. Și cred că acesta va crea o reacție mai uh, coerentă, mai unitară, vom avea o imagine de ansamblu asupra situației și se vor evita acele situații uh, menționate aici, că în funcție de DG-ul cu care ai de-a face se aplicau interpretări diferite. Acum acest uh, centru comun va exista, noi am luptat pentru acesta în cadrul Comisiei, ca să avem um, o claritate mai mare și am ajuns la un consens în acest sens. Am fost întrebată de asemenea um, referitor la chestiile ITER. Cine era răspunzător acolo? Am uh, explicat faptul că i-am dat un cadou de Crăciun uh, co colegului meu uh, Oettinger cu uh, ITER. Asta conținea cutia cu cadoul. Dumnealui este răspunzător de chestiunea ITER și poate vă aduceți aminte de faptul că inițial Comisia va, a prezentat inițial propunerea ca ITER să fie în afara CFM-ului. Dar ce s-a întâmplat de atunci, lucru foarte bun pentru cercetare și inovație, e bine, nu mai ține de bugetul nostru. Așadar, nu va putea să um, parcurgă tot uh, bugetul nostru pentru cercetare și inovație, pentru că nu mai face parte din orizontul 2020, are o linie bugetară separată, se află în, uh, CFM, însă răspunderea, așa cum am spus, uh, este acum în seama comisarului Oettinger. Um, Apoi altă întrebare care a venit de la mai mulți eurodeputați, unde apare cel mai mare risc de eroare și ce facem în acest sens? Eu am uh, spus câteva lucruri în acest sens în uh, declarația mea de la început. Acest, um, aceste chestiuni vor ține în continuare de costurile indirecte, um, costuri cu personal, um, organigrame, chestiuni care au fost ridicate mereu de Curtea de Conturi. E vorba de tranzacțiile cu riscul cel mai ridicat. Uh, Aici noi uh, am depus eforturi mari cu sprijinul Parlamentului să avem o rată unică, mm, ceea ce a fost foarte greu, mai ales la nivel de Consiliu. Erau și probleme de calendar, am avut și discuții eh, destul de consolidate și, în cad- și cu Parlamentul, dar până la urmă, în interesul scăderii uh, ratei unice, toată lumea a fost de acord. Că despre rata unică în cadrul FP7, programul cadru 7, e bine, s-au identificat erori, 41% în costurile cu personalul, 27,3% la alte costuri uh, directe și 41,7 în costurile indirecte. Deci, vedeți exact unde apar riscurile cele mai ridicate de eroare. Apoi, o întrebare s-a referit, uh, mai multe întrebări de fapt, la această rată de eroare pe care am vrea să o ținem sub 2% uh, și cum, cum acest nivel ar fi nerealist. Da, pot să vă spun că este foarte greu, dacă nu imposibil, să poți să prezinți o rată de eroare de 2%, 2 sau mai puțin. Poate că am vrea să reexaminăm acest uh, procentaj. După cum știți, am avut discuții pe larg în ceea ce privește riscul de eroare tolerabil, dar până la urmă nu am avut niciun rezultat uh, care să vină în aceste discuții și doamna Andreasen uh, are dreptate când menționează acest lucru, dacă va fi vreodată posibil să avem o astfel de rată de 2% sau mai puțin. E o problemă pe care am ridicat-o și noi și dumneavoastră. Acum, pentru că nu putem să, să ajungem la un prag mai jos, poate că ar trebui să reexaminăm situația, poate că ar trebui să facem acest lucru, acest lucru poate că această comisie a Parlamentului sau Parlamentul în general să ne poată ajuta în acest sens. Discuțiile au fost destul de extinse în acest sens. Noi considerăm că prin Orizont 2020 uh, am reușit să avem o simplificare care va contribui la scăderea ratei de eroare. Știu că doamna Andreasen a spus că de ani de zile Comisia tot vorbește de simplificare, dar eu pot să îi spun dumneai ei în calitate de persoană care a lucrat non-stop pe aceste chestiuni din 2010 încoace, că cel mai complicat lucru de făcut într-o organizație cu orice caracter ar avea ea, este să faci simplificări. Dar am uh, venit cu o serie de măsuri de simplificare care au fost recunoscute de către curte și sper că succesorul meu va putea să vină în fața Parlamentului și să explice modul în care aceste simplificări au dus la reducerea ratei de eroare. Cam atât atât uh, am reținut uh, dintre întrebări. Dacă am uitat ceva, poate puteți să-mi menționați din nou. Mulțumesc. There was one... Cred că a fost o întrebare cu privire la ratele unice pe care n-ați menționat-o. If I could have the question again, please. Yeah. Uh, Cum uh, puteți să spuneți încă o dată ce întrebare era? yeah, der Hof ist ja nicht bereit, diese Ei bine, curtea nu e dispusă să accepte aceste corecții forfetare, astfel încât rata de eroare să devină astfel mai mică în baza acestor corecții și, practic, insistă asupra sistemului propriu. Și este un conflict care amenință să ne acompanieze în anii viitori. Și de aceea, rugămintea mea, sigur că se afirmă că uh, există înțelegere de ambele părți, dar totuși există niște declarații comune. Bun? Doamnă comisar, în cadrul DG Cercetare și Inovare nu avem corecții forfetare. Ce avem este o corecție a sumelor uh, necuvenite și așa operăm. There, and there's no... Și nu există un conflict între noi și curte pe această chestiune, la acest capitol. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Yeah, yeah, the, the flat rate correction. Bun. Corecțiile forfetare duc uh, tot mereu la discuții și există și păreri diferite, se pare, între Curtea de Conturi și uh, Comisie. Domnule Balcu, ne-ți putea explica în câteva propoziții cum stau lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere, pentru ca noi, ca parlamentari, să ne putem forma opinie. Da, mulțumesc. Câteva cuvinte, uh, dacă îmi permiteți, vis-a-vis -vis de aceste întrebări. Practic ați pus punctul pe ei, domnilor parlamentari, cu această întrebare. Ceea ce privește întrebarea domnului Mulder, în ceea ce privește recurența corecțiilor financiare, vă pot atrage atenția asupra capitolului 1, unde se descrie foarte clar că ținând cont de uh, recuperări uh, și multe alte corecții, se explică foarte bine acolo cum stau lucrurile și uh, trebuie citit și răspunsul comisiei. Rata de eroare estimată pentru recuperări nu includ corecțiile, doar rata reziduală de eroare a comisiei ține cont de recuperări și corecții. Dar aici poate că poate adăuga ceva doamna comisar, pentru că am discutat aceste lucruri cu echipa dânsei destul de des. Noi uh, definim pragul de materialitate în conformitate cu standardele internaționale de audit și în momentul de față, asta este rata pe care o aplicăm. Dat uh, fiind faptul că auditul este o activitate colectivă, aș dori să dau cuvântul și colegilor mei care au um, coordonat și efectuat uh, aceste audituri. Vă rog, domnule Urbanici, vă dau cuvântul pentru a răspunde doamnei Sender și domnului Piper. Vă rog. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru a revenit la chestiunea celor 49% de tranzacții afectate de eroare pe care le-am constatat în 2011, dar și în 2012. Vreau să clarific că nu e vorba de Deci vreau să clarific că este uh, procentul de tranzacții care a fost afectat de una sau mai multe erori uh, cuantificabile. Pot fi solicitări în plus sau în minus de plată. Și aici, în funcție de cum se trata de cum sunt tratate, merg și în alcătuirea procentajului de eroare. Este practic estimarea cea mai bună de er-, erori cuantificabile unele nu au impact material și acestea nu se raportează. Iată diferența între frecvența de eroare și rata de eroare și faptul că frecvența în 2011 și 2012 a fost aceeași. Nu vreau să spun că e o întâmplare, dar totuși atrage atenția atunci când ne uităm în tabel. Însă, sigur, între timp a existat această metodologie actualizată, unde în 2012 avansurile au fost luate în considerare doar la lichidare, însă nu avem o explicație a acestei cifre de 49% pe 2011 cu vechea metodologie și pe 2012 pe noua metodologie. Și aș dori să mai adaug ceva privire la corecții, așa cum spune și domnul Balco, corecțiile nu sunt avute în vedere în uh, rata de eroare a curții. Acestea sunt corecții care sunt rezultate ale auditurilor expuse ale comisiei și nici uh, nu intră în rata reprezentativă de eroare a comisiei, ci doar în rata de eroare reziduală a comisiei. Și uh, dacă îmi permiteți și șeful de unitate dorește să mai adauge ceva, vă rog. Mulțumesc. Domnule Balcon, nu știu dacă am prea multe de adăugat. Domnul Banici uh, menționa frecvența de eroare pentru cele 49%. Sunt, e vorba aici de numărul de tranzacții afectate de roșii, acest lucru nu diferă foarte mult în funcție de metodologie. Ținând cont însă de schimbarea de metodologie, peisajul de neregul găsite la tranzacții nu s-a schimbat foarte mult la unul la altul. Și Domnul Balco spunea de aplicarea metodologiei noastre și de standardele de audit pe care le aplicăm. În acest sens, puteți consulta și anexa 1 de la capitolul 1 din raport, unde se prezintă explicații destul de cuprinzătoare cu privire la metodologia pe care o aplicăm. Mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări, doamnă comisar. Vă invit să ne prezentați poziția Comisiei. Mulțumesc că nu există diferențe între poziția Comisiei și a Curții pe această chestiune, dar vreau să răspund la un element care a fost ridicat în discuție și anume întârzierile de plată. În FP7 aveam uh, un obiectiv de prefinanțare la 45 de zile. Obiectivul nostru pentru orizont 2020 este de a reduce acest termen la 30 și pentru alte plăți uh, termenul FP7 era 105 zile și avem un nou termen de 90 de zile în um, cadrul Orizont 2020. Deci mergem în direcția cea bună. Mulțumesc. Domnul Mulder dorește să intervină din nou. Vă rog. Acum înțeleg mai bine, dar două observații. Departe de mine gândul de a spune că sunt uh, specialistă financiar și în niciun caz nu uh, îmi pot compara cunoștințele cu cele ale curții. În primul rând, Cred că nu se schimbă prea mult dacă se schimbă metodologia de la un an la altul. Nu face decât mai dificilă comparația între ratele de eroare. Și cred că dacă curtea nu ține cont de corecțiile financiare, la prima vedere acest lucru nu mi se pare logic. Dacă există o rată de eroare de 4% și constatați în cursul anului că s-au făcut greșeli și oamenii le corectează, atunci rata de eroare scade. De aceea, cred că ar trebui uh, avute în vedere corecțiile financiare și ar trebui discutat doar despre rata reziduală, dar probabil că mă puteți convinge ulterior. Mulțumesc, doamna Ines aia la Sender, vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc uh, doamnei comisar pentru informații cu privire la încercarea de a reduce întârzierile de plată. Întrebarea mea este dacă această cifră este valabilă și pentru alte programe sau există vreo formulă pentru reducerea întârzierilor, mai ales pentru IMM-uri care se confruntă cu tot mai multe dificultăți în a supraviețui de la an la an. dacă există întârzieri de, mai mari de trei luni la aceste plăți. Iar în ceea ce privește sectoarele, spuneați că aici lucrurile au mers bine și înțeleg și că ITER este un uh, proiect bun. ITER este până la urmă o, un fel de inițiativă emblematică, la fel ca și Galileo. Și de aceea vă întreb dacă nu se nu discutăm de ITER, atunci în ce alte domenii credeți că există riscuri de care ar trebui să ținem cont? E vorba atât de evaluarea ex ante, de pregătirea metodologiei, ce de ce anume trebuie să ținem uh, noi uh, cont, în ce domenii, dacă facem acum abstracție de ITER, în ce alte domenii va fi necesar să urmărim în continuare îmbunătățirea cheltuielilor, eficienței cheltuielilor publice. Președintele, mulțumesc. Domnule Piper, dacă nu mai aveți întrebări, atunci am să dau din nou cuvântul doamnei comisare Gugan Quinn. Pentru a răspunde la cea a doua întrebare, riscuri în cercetare vor rămâne întotdeauna și aici uh, în domeniul costurilor de personal uh, vor rămâne, de aceea am luat măsuri pentru ca în următoarele programe să le reducem pe cât posibil. În ceea ce privește termenele de plată, acestea nu se referă doar la IMM-uri, ci la toți beneficiarii din aceste programe. Ok, Herr Balco. Mulțumesc, domnul Balco. Desigur, și eu aș dori să explic ceva domnului Mulder. Ar trebui să discutăm aceste lucruri la nivel de venituri și cheltuieli generale ale UE. Dacă vorbim de cele 178 de miliarde de euro, uh, aici vorbim doar de 11 la cercetare și 6 la ajutoare externe. Deci, în total, 16-17 de miliarde de euro sunt supuse acestei schimbări de metodologie. Și um, metoda de șantionare este Uh, în conformitate cu contabilitatea um, în domeniu. O, un alt avantaj al acestor evoluții se referă la faptul că toate domeniile de competentă și gestiune centralizată și partajată sunt uh, astfel uh, analizate la fel și anul viitor uh, probabil că după ce beneficiarii se vor fi obișnuit cu noua metodologie, acest lucru va duce la o mai mare stabilitate. Și colegii mei uh, v-au uh, prezentat această abordare colectivă pentru soluționarea problemei în instituția noastră. Președintele, Cred că putem încheia dezbaterea pe această temă. Mulțumesc, domn, doamnă Guggen Quinn, că ați venit la noi pentru a discuta întrebările pe care vi le-am transmis. Așteptăm cu interes și data viitoare și vă urăm ca în proiectele pe care le-ați anunțat să Uh, intervin aceste elemente de a fi mai aproape de cetățeni și uh, în special să fie mai simple aceste proiecte și să aibă succes. Mulțumesc și domnului Balco de la Curtea de Conturi și astfel închei punctul 3 de pe ordinea de zi și trec la următorul și anume la raportul anual pentru 2012 pentru Banca Europeană de Investiții, care a fost amânat. A trebuit să amânăm acest punct și astfel am ajuns la finalul acestei întâlniri. Următoarea noastră ședință are loc pe 16 decembrie, orele 15. Mulțumesc! Închei uh, reuniunea, ne vedem data viitoare.